dragi colegi, bine ați venit la ultima parte a reuniunii noastre de comisie. Toți cei care au fost prezenți azi dimineață la maraton probabil au avut timp să se odihnească, să mănânce, să fie din nou bine dispuși și plin de energie pentru un dosar extrem de important care urmează acum pe ordinea de zi și anume propunerea de directive pe tema deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Ui, nu, you. Așadar, Karl-Heinz Florence a lucrat foarte bine și putem începe direct votarea și începem cu compromisul 1 și vă întreb cine este pentru compromisul 1. Cine este împotrivă, cine se abține, se adoptă. Trecem la, consolida, la amendamentul de consol, consolidat 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul cinei pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul de consolidat 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, compromisul 4. cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la votul individual, numărul 58, Vils. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Șaizeci acum. Todorov Panayotov. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Da? Regulament de procedură? Doriți să luați cuvântul, vă rog. To put, uh, 59 to the vote. Uh, putem vota 59, numărul 59. Der fällt leider weg. Din păcate, 59 a căzut pentru că am votat uh, pentru 58. Ah, ok, nu, nu, nu mă scuzați, nu știam că a fost adoptat. Acum o să cadă o serie de amendamente și continuăm cu articolul 2, aliniatul 4, numărul 10 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu 75 Oreste Rossi. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 76. Cine-i pentru? Mulțumesc împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Pentru. Nu, 79 și 80, pardon. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. Verificăm 81. Zwei S und D zu viel. Doi în plus de la socialiști. Ein S&D zu viel. Un Sozialist im plus. Immer noch ein S&D zu viel. Jetzt. In continuare un Sozialist im plus. Gata, acum e bine. 33 la 23. Trecem acum la 84. cine e pentru? cine e pentru 84? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 86 a a fost retras. 87. Acum cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 88 retras. 12. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nouăzeci și unu. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 92. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 94. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 96 și 97. Identice cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98 și 99. Identice în conținut. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 101 și 102 identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins de asemenea. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum 108 Oreste Rossi. cine pentru? împotrivă, Abțineri. Respins. 118 Sirpa Pietikainen. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 118. Und die Abstimmung beendet. Se închide votul. Majoritate clară. Se adoptă. Continuăm acum cu articolul 6, aliniatul 1, 125, Panayotov. Cine-i pentru? Împotriva, Abțineri se adoptă. Acum sărim o bucată mare și ajungem la articolul 7, aliniatul 1A Schnellhardt, deci 140. Cine-i pentru 140? Împotrivă. Abțineri se respinge. Continuăm acum cu articolul 8, aliniatul 2A, Zabine Vilț, 165. Cine este pentru 165? împotrivă, abține, se respinge. 176 din al raportorului cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 al raportorului cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 Chris Davis, cinei pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 172. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O 190, 189, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare la 192. S-a deschis votul. Ein S&D, ein... Un socialist în plus, un ECR în plus. Încă un ECR în plus. În continuare. Acum e ok. Angenommen, 31 zu... Se adoptă 31 la 27. 193. 193. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 193. Verificare. beendet. Mm. S-a închis votul și se adoptă foarte strâns. 194 dafür. 194 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. beendet. S-a închis votul și se respinge. 202. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 201. cine e pentru 201? Schilacachis, 201. Împotrivă, abțineri, se respinge. 204, Chris Davis, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 205. Lepaj. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. ...211 cu 207 Davis de Lange. Cine-i pentru ele? Împotriva. Verificăm. 211-207 verificare. Ein PPE zu viel. Un plus la PPE. Ok. 35 la 25 se adoptă. 210. Weisgerber Kramer. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Zweihundert 218, right? Grostet Sui. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 219 Girling. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 220. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 221. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 222 și 242. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 224. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 229. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 230 și 240 identice. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 231. Schnellhardt. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 232. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 234. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 233. Cine-i pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 235. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Identice acum 236 cu 237, 8 și 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 241. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 245, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 246, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O serie întreagă. Toate amendamentele Davis au fost adoptate. Continuăm cu 250. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 249. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 251. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la anexe. 253 Tremopulos împotrivă abțineri se adoptă. 254 Fielner cine pentru împotrivă abțineri se respinge. 255 pentru împotrivă abțineri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 o reacție din Grecia. Continuăm cu 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 263 și 41 cu vot pe părți. Also, erster Teil. Așadar, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi se continuă cu 263 partea B, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263, partea C. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 41, partea B. Pentru. A, nu, e caduc. Dann sind wir bei den Recite. Ajungem așadar la considerente. Considerentul 7, amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. unu pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patru pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. patru pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și 57 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta a mers repede, foarte bine. Votăm acum electronic proiectul de raport pe ansamblu, vot electronic așadar. Votul e deschis. Un socialist în plus. Acum mai e în regulă, votul e închis. 54, un vot împotrivă și 3 abțineri. Apoi, în al doilea vot, pentru proiectul de rezoluție legislativă. Votul e deschis. Votul e închis. 51 pentru, un vot împotriva, 3 abțineri. Felicitări raportorul Carl Florence. de asemenea și tuturor raportorilor din umbră care au colaborat și uh, secretariatului care a pregătit toate aceste puncte. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că încă nu ne-am terminat reuniunea. E vorba de dezbaterea despre Deepwater Horizon, scurgerile de petrol din Golful Mexic. Deep water Horizon. water Horizon, scurgerile de petrol din Golful Mexic. All electronic waste people who like to continue the vote and the debate outside. Vă rog, uh, cei care doresc să continuă votul și dezbaterile afară din sală, vă rog uh, să se grăbească să iasă.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 Atunci îi dau cuvântul lui Richard Zebar. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Și din partea mea, felicitări raportorului pentru succesul răsunător la vot. Din păcate, în momentul de față ne confruntăm cu o catastrofă ecologică de proporții, nu neapărat uh, în fața porților noastre, dar uh, <clears throat> care periclitează tot spațiul acvatic și acest lucru este evident uh, prin intermediul imaginilor care ne ajung în fiecare zi din Golful Mexic. Eu cred că ar trebui să avem o dezbatere de principiu în ceea ce privește forajele marine de petrol. E vorba de o platformă petrolieră aici care a dus și la pierderi umane dar am putea extinde și întreaga dezbatere și la producția de combustibil fosil în condiții extreme. Ar trebui să vorbim așadar despre condițiile de siguranță care ar trebui să se impună și de către legiuitor. Din câte cunosc, și aici m-am informat și din mass media, condițiile legale din Statele Unite sunt mult mai puțin stricte decât în Europa. M-ar interesa însă să aud din partea Comisiei care este situația și unde s-ar impune alte măsuri din partea noastră. În al doilea rând, cine ar putea acoperi astfel de pagube, pentru că în cazul de față BP s-a angajat să constituie un fond uh, dar uh, ar trebui luate măsuri înainte de astfel de catastrofe pentru a se putea lua măsuri reparatorii. În cazul de față, pagubele aduse mediului înconjurător sunt imense. Uh, se vorbește de <clears throat> compensarea pagubelor economice, care sunt însă doar o mică parte. În al treilea rând, acum, dacă acest petrol continuă să se scurgă și am putea fi afectați și noi în Europa dacă fluxul din Golf, Gulf Stream ajunge și la noi, vom fi atunci afectați și noi. De aceea poate se impune ca și noi în Comisia ENVI să pregătim o rezoluție, eventual pentru plenul viitor, pentru că tema este deosebit de importantă, vizează întregul sector energetic și aici ar trebui și noi să contribuim cu opinia noastră la opinia publică. Mulțumesc, Richard Zeber! O serie de întrebări așadar adresate Comisiei. Aș propune atunci ca Ian Panic din partea DG Energy să răspundă deja la câteva dintre aceste întrebări. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon, everybody. Mulțumesc și uh, bună ziua tuturor. În primul rând, îngăduiți-mi să mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră pentru că ați pus acest subiect pe agenda de zi în mod foarte flexibil. Vreau să uh, vă reamintesc că comisarul de resort uh, a intervenit la plenara din Strasburg cam acum o lună uh, prezentând acțiunile întreprinse de comisie în urma dezastrului petrecut în Golful Mexicului. În declarație a invitat Parlamentul să coopereze îndeaproape cu comisia pentru următorii pași care vor fi întreprinși. Deci inițiativa Comisiei noastre este foarte valoroasă și vă mulțumim pentru acest schimb de opinii. Sperăm că dialogul între noi va continua pentru a ajunge la niște concluzii practice. Should say, of course it doesn't... <clears throat> Sigur că declar că suntem, uh, desigur, solidari cu victimele dezastrului din Golful Mexicului, suntem alarmați, cum este toată lumea, Uh, atât cei din domeniu, cât și uh, ca oricare om de rând uh, în legătură cu implicațiile ecologice ale acestei catastrofe. Asta ca o introducere. Apoi dați-mi voie să spun că aș, cel mai bine ar fi să vă fac o prezentare a acțiunilor întreprinse de comisie și a intențiilor sale pe viitor în comi- serviciile comisiei, dar și în prin acțiunile sale externe și colaborarea cu alte instituții europene și alți actori din, uh, și din afara UE. Înainte, îngăduiți-mi să fac două scurte comentarii asupra situației din Golful Mexicului. În primul rând, știm că dezastrul continuă și la ora asta și ancheta care a fost întreprinsă de autoritățile Statelor Unite dar și alte analize sunt în curs de desfășurare și, sigur, uh, cauza finală a dezastrului încă nu a fost stabilită uh, definitiv. Asta trebuie să uh, luăm în considerare atunci când ne gândim la acțiunile care trebuie întreprinse ca reacție la dezastru. A doua observație ar fi că există diferențe între operațiile din Golful Mexic și uh, din Europa. Cred că deja s-a menționat uh, în presă că industria a furnizat date uh, conform cărora adâncimea la care au loc uh, uh, operațiunile uh, în apele internaționale de lângă Europa este o adâncime mai mică decât uh, adâncimea la care s-a petrecut catastrofa din Golful Mexic. Din informațiile de care dispunem de la industria de, și de la autoritățile naționale din statele membre și nu numai, din țări terțe, în Europa și uh, în jurul Europei, industria operează uh, la adâncim de 100-200 de metri. Asta ar fi, media ar fi 90 de metri. Sigur, se desfășoară și operațiuni în ape mai adânci, dar noi înțelegem că 700 de metri ar fi cea mai mare adâncime, asta în Europa. Acestea fiind spuse, avem și o indicație transparentă din partea sectorului industrial, trebuie spus și asta, și anume că extremitatea operațiunilor, condițiilor, condițiile extreme câteodată sunt comparabile uh, cu ce se întâmplă în alte părți ale lumii, de exemplu Golful Mexicului, adică uh, se sapă din ce în ce mai adânc și se ajunge la presiuni din ce în ce mai ridicate, dar punctul de diferență este că uh, e vorba de adâncimi uh, extreme asta în Golful Mexicului, pe când în Europa nu se forează la adâncimi atât de importante, deci uh, pot interveni, inclusiv poate interveni factorul uman la adâncime. Asta este uh, diferența importantă față de ceea ce se întâmplă în Europa și cum se lucrează în, de exemplu, Statele Unite. Da, acestea fiind spuse, am inițiat totuși acțiuni și asta foarte devreme când am văzut ce grav este acest dezastru, deci am început acțiuni interne, adică o revizuire imediată a legilor care pot fi aplicabile, ă, menționată deja în intervenția introductivă, avem un set de legislație europeană, europeană care se af, ă, aplică forărilor offshore, plus avem și legislație la nivel național, aspecte tehnice, siguranța muncii, siguranța operațională, protecția muncii, uh, protecția sănătății echipajelor, precum și protecția mediului, prevenirea unor scurgeri sau pagube, până la legislație privind uh, răspunderea juridică și acțiuni în justiție. Uh, și uh, legi uh, privitoare la cui revine răspunderea pentru curățare. Dar vrem să ne asigurăm că legea aplicabilă la nivel UE este exhaustivă și acoperă toate cazurile și, deci ne aflăm în uh, momentul unei, re, unei revizuiri interne cu toate serviciile interne care sunt responsabile cu achiul, care în acest moment verifică um, legile aplicabile și stabilim un grup interservicii care uh, va reuni serviciile și va pune în comun informațiile și va întreprinde acțiuni coordonate poate și în uh, sens legislativ, ținând cont, după cum am spus, de faptul că ancheta încă nu s-a terminat, deci încă, în acest moment, uh, nu putem vedea exact uh, dacă toate situațiile sunt acoperite, dar oricum trebuie luate măsuri. Asta se va vedea ulterior. În paralel, am verificat și revizuit eh, mecanismele de reacție de care dispunem la nivel european și, precum în cazul eh, legislativ, astea sunt complementare față de ce există la nivel național. Eh, există multe legi în statele membre, mai ales cele care desfășoară operațiuni de forare offshore, dar și la nivel european avem instrumente care pot fi aplicate aici cu valoare adăugată la nivel european. Și, sigur, cu ajutorul statelor membre avem agenții speciale, avem Uh, Agenția uh, pentru Siguranța Maritimă Europeană. Avem și colegii de resort, de la Direcția Generală de Resort. Această agenție dispune de anumite instrumente specifice care pot fi utilizate pentru combaterea uh, acestor, acestor cazuri și avem un mecanism de protecție civilă coordonat de colegii de la ECO și ei sunt astăzi aici Uh, ceea ce ne permite punerea în comun a informațiilor și luarea unor acțiuni la nivel european. So this is internally. Uh, deci asta din punct de vedere intern. Și apoi avem, a, întreprindem și un număr de acțiuni externe. În primul rând, încercăm, sigur, să evaluăm legislația, să vedem dacă avem uh, tot toate instrumentele necesare, dar știm că niciun uh, regim uh, legal existent la ora actuală nu ne conferă o uh, asigurare de 100%. Și, sigur, trebuie ca și mecanismele de respectare să existe, respectarea legislației, și orice abordare a domeniului industrial și a celorlalți uh, actori uh, în, este importantă, deci încercăm să angajăm și sectorul industrial într-un în dialog Comisia uh, a oferit deja informații la plenară împreună cu reprezentanții sectorului industrial. Pe data de 11 mai uh, au răspuns la un număr de întrebări orale sau înscris prin care se încerca obținerea de asigurări conform că uh, sectorul industrial face, ia toate precauțiunile necesare pentru a minimaliza riscurile uh, la care ar fi, ar fi supus mediul înconjurător sau cetățenii europeni ar putea fi supuși. Sigur, comisarul se va întâlni din nou cu sectorul industrial pe 14 iulie și va uh, trece în revistă uh, um, răspunsurile furnizate de sectorul industrial la aceste întrebări. Ideea inițială era să ne întâlnim din nou cu sectorul industrial după trei luni, dar situația e foarte gravă și atunci sigur că vom acționa mai repede. Deci se, se, de, întâlnirea are loc după două luni. Sigur, după discuțiile cu reprezentanții sectorului industrial, uh, probabil că vom obține mai multe informații în legătură cu acțiunile lor pentru mai, o mai mare uh, siguranță. Apoi uh, au loc uh, și alte întâlniri, de exemplu, cu organismele de reglementare și reprezentanții acestora, cu comisarul de stat, pentru a discuta rolul autorităților de reglementare și administrațiilor naționale și îmbunătățile necesare care pot fi uh, uh, întreprinse față, bine, în funcție de ce reflexii se vor face. And the, uh, the, the level of verification și, uh, sigur, se va verifica dacă sectorul industrial uh, uh, respectă cerințele necesare și apoi am pus accentul pe problema siguranței acțiunilor offshore în acțiunile noastre și acest subiect, din păcate, nu era necesar, în mod necesar în centrul atenției noastre în trecut, dar vedem ce efecte negative există și în alte uh, zone ale lanțului de valoare al țițeiului. Deci există nevoia să ne concentrăm asupra uh, siguranței operațiunilor offshore. Încercăm să punem acest subiect pe, pe ordinea de zi a tuturor discuțiilor noastre, atât în Europa cât și în dialogul cu state terțe. De exemplu, există un forum, o platformă a actorilor implicați operat de DG Energy, și uh, cu reprezentanța ai sectorului industriei uh, uh combustibilor fosili și, de asemenea, punem acest subiect pe agenda discuțiilor noastre, cum spuneam, și cu țări terțe, mai ales țări cum ar fi Statele Unite, Canada sau Rusia, la fel ca și pe agenda convorbirilor noastre multilaterale cu țările OPEC există lunea viitoare va exista o întâlnire la nivel ministerial cu reprezentanța ai țărilor OPEC. Apoi mai există un, un, un Consiliu de Cooperare cu aceste țări și Consiliul de Cooperare G20. În toate aceste forumuri noi vom, foruri noi vom uh, pune această problemă, siguranță prețurilor offshore. Asta a fost doar o prezentare rapidă, sigur a acțiunilor întreprinse de noi, atât în ce privește uh, nivelul legislativ, asigurându-ne că uh, tot, există cea mai bună acoperire legislativă, dar și acțiuni cu caracter non-legislativ. Poate mă veți întreba dacă există o inițiativă legislativă imediată din partea Comisiei, după cum spuneam, înainte date, de a ști precis cauzele catastrofei, ar fi dificil să vedem exact ce acțiune uh, uh, vom lua uh, din domeniul legal. Dar dacă se va ajunge la concluzia că nu avem legislația necesară la dispoziție sau că legislația trebuie îmbunătățită pentru siguranța operațiunilor offshore, sigur că vom acționa imediat în acest sens. Dziękuję bardzo mm, panu panu Pankowi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Panec, din partea DG Energy de la Comisia Europeană și acum are cuvântul în primul rând domnul Criton Arsenis și apoi doamna Corin Lepaj. Da, se pare că acest dezastru nu se mai termină, deși platforma a fost construită în anul 2001, foarte recent, cu tehnologii destul de noi. Nu știu câte platforme avem noi în apele Uniunii Europene. Poate Euro- Comisia Europeană dispune de această cifră. Se, se pare că sunt aproximativ 400 de platforme europene sau în apele noastre și din 2001 până în 2007 am avut mai mult de 1400 de accidente cu scurgeri de petrol, cu decese și s-a desfășurat, a avut loc un, în 1988 în Scoția un accident major care a dus la moartea a 177 de oameni. Domnul Zeber a spus că Statele Unite au, uh, dispun de legislație mai uh, laxă decât noi, dar din 1981 se pare că SUA are o interdicție asupra uh, forărilor pentru o zonă de 5% din, uh, pentru o suprafață de 5% din zona sa de coastă. A for, uh, deci are o interdicție asupra forajelor uh, offshore. Aș dori să întreb comisia sau colegii dacă, mă rog, comisia se gândește la o astfel de interdicție a forajelor offshore uh, pentru că cred că nu putem lua măsuri până nu știm, bine, nu putem ști ca, până nu știm cauza precisă a accidentului, dar cu atâtea sute și mii de accidente care s-au petrecut de-a, de lungul timpului, vedem câte probleme uh, au fost și în trecut, vedem că există probleme în continuu cu forajul acesta și trebuie să luăm măsuri. Și acest deza- dezastru are un impact uriaș, deci eu cred că trebuie acționat. Mulțumesc. Și acum doamna Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că discutăm aici de un subiect extrem de important și mă bucură că avem aici de față domnul, pe domnul reprezentant al DG Energy care ne-a dat aceste explicații. Cred că ar fi important ca DG Envy și Mer să se asocieze aceste reflexii pentru că subiectul sigur că nu ține doar de platformele petroliere, ci ține de consecințele uh, asupra mediului înconjurător și asupra altor activități economice. Cred că există trei niveluri de reflexie în afacerea asta. Uh, pe de-o parte, în ce privește legislația la nivelul autorizărilor, autorizațiilor, din păcate nu sunt la fel de entuziast uh, ca dumneavoastră, în sensul că spuneți că există multe legi europene care ar fi aplicabile aici, pentru că, din nefericire, eu cred că nu așa stau lucrurile. Textele de lege uh, aplicabile la nave nu se aplică în acest caz pentru că e vorba de platforme. Uh, Uh, directiva privind răspunderea de mediu, nu știu sigur dacă se aplică și ca atare mi se pare că nu trebuie să așteptăm, că oricum vedem puțin, că deja știm cam care au fost cauzele acestei catastrofe. Nu vrem să acuzăm pe British Petroleum, dar cam știm ce s-a întâmplat. Și oricum, când uh, elaborăm un text de lege, e bine să avem puțin avans și să nu fim în întârziere să nu așteptăm uh, pasiv, să ne gândim și la ce s-ar putea întâmpla, nu să ne gândim doar la ce s-a întâmplat deja, că din păcate cam asta e tendința. Deci nu cred că astăzi a, dispunem de o legislație comunitară care să fie într-adevăr aplicabilă acestui domeniu și cu, în problema autorizațiilor cred că ar trebui să ne gândim bine aici, pentru că e vorba, până la urmă, de legislații la nivel național, dreptul norvegian, dreptul britanic, ă, cam acestea se aplică aici, la nivelul autorizațiilor. În al doilea rând, problema responsabilității. Aici e clar că e o chestiune foarte importantă. Ă, sigur că sunt diferențe în Statele Unite și Europa ă, și sigur că acestea condiționează și comportamentele actorilor economici. Dacă există un risc de răspundere important și s-a făcut, există toată această dezbatere a poluării maritime, dacă există un risc economic important, atunci toate măsurile de securitate sunt luate. Dacă actorii economici nu, a, nu pot uh, să aibă riscuri economice importante, atunci nu iau măsurile necesare. Cred că cam așa stau lucrurile. În consecință, da, un fond. Sigur, ne putem gândi la acest lucru, dar cu condiția să nu, ca toată lumea să-și uh, asume răspunderea, ca toți actorii economici să răspundă pentru uh, greșelile comise, independent de modul cum ar funcționa un fond, pentru că dacă nu, ar fi doar un mecanism care ar încuraja comportamente ca, cel, uh, ca cele ale British Petroleum, uh, și cred că ar fi foarte contraproductiv. Și un al treilea nivel, problema supravegherii. E bine să dispunem de legi, dar astea rămân pe hârtie. Cineva spune aici că uh, legislația americană era severă. Eu nu sunt convinsă de asta. Se pare că președintele Obama, trei săptămâni după producerea, înainte de uh, producerea accidentului, se gândea la o înăsprire a uh, legislației. Sigur, uh, societățile petroliere s-au opus, au spus că totul merge bine, nu avem nevoie de o înăsprire a legii. Deci, modul în care lucrurile se întâmplă concret este esențial. Asta sigur că ne duce să facem o reflexie globală în legătură cu, până la urmă, cum putem face să ieșim din această societate bazată pe petrol. Că, până la urmă, tot în jurul acestui subiect ne învârtim și aici avem un element suplimentar care ne arată că în măsura în care rezervele uh, pe uscat se reduc din ce în ce mai mult, astăzi se forează din ce în ce mai mult offshore, uh, Mâine vor fi șisturile și nisipurile bituminoase cu toate consecințele uh, legate de gaze cu efect de seră. Deci, cum ieșim, cum ajungem la o societate de tranziție ca să ieșim din energia bazată pe petrol. Și cred că ce s-a întâmplat în Golful Mexic ne îndeamnă să ne gândim din ce în ce mai mult la asta, să ne gândim că consecințele economice și financiare pentru BP vor fi însemnate. Și e bine că evaluările costurilor e, sunt astăzi între 19 și 49 de miliarde de dolari. E bine de știut asta, e, sunt sume astronomice și mă întreb dacă BP va face față acestor cheltuieli. Pentru că aparent nu poate reuni nici măcar 20 de miliarde și aici vorbim de aproape 50 de miliarde. Și în al doilea rând, ce consecințe asupra economiilor asupra economiei bazate pe petrol în general va avea această afacere. Pentru că sigur că reprezentanții sectorului industriei petrolului, da, ar putea până la urmă să se pună de acord asupra constituirii unui, înființării unui fond cum se întâmplă și pentru catastrofele navale și cu acest fond să se spele pe mâini. Să spună, bine, am constituit acest fond și cu asta ne-am făcut datoria și cu acest fond uh, se va putea garanta uh, despăgubi victimele până la un anumit plafon și să nu se mai facă nimic. Eu spun, mâine, între 12 și jumătate și 14 și jumătate, eu organizez o audiere publică asupra acestei teme uh, și vom avea plăcerea să avem participarea reprezentanților DG Energy, reprezentanța ai uh, lumii petrolului și reprezentanța ai unor ONG-uri ca să vorbim despre starea actuală a legislației și asupra realității mijloacelor de control și de luptă împotriva poluării care, de care dispunem la ora actuală în Europa. Și vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Bart Stas și apoi Michel Rivazi. Dat ik uh, grotendeels het uh, eh, betoogdeel, het analysedeel van... Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus doamna Lepaj. Adineaur, cred că dânsa ne-a făcut o prezentare foarte clară a problemelor și îngrijorărilor care eh, există la ora actuală. Mie mi se pare că această criză uh, este, că este o adevărată catastrofă, avem uh, de a face cu o adevărată catastrofă care ne poate face să tragem anumite lecții și învățăminte. În primul rând, companiile petroliere nu consideră securitatea ca o prioritate a lor, ca un element uh, primordial. Companiile petroliere doresc să își uh, uh, desfășoare forajul și extracțiile din ce în ce mai tare și de la, din ce în ce mai mare adâncime și e clar uh, că dispozițiile de securitate nu sunt, prea, nu sunt luate prea în serios. Eu am găsit câteva cifre, anumite publicații. Se pare că în ultimii ani companiile petroliere au cheltuit aproape 30, mm, 3 miliarde de dolari, dolari pentru uh, cercetare, pentru cercetarea pentru foraje și 20 de milioane în ce privește securit, cercetarea pentru securitatea muncii deci miliarde pentru tehnologia de foraj și doar milioane pentru securitatea muncii. Eu aș întreba, în legătură cu ce se întâmplă acum în Statele Unite, aș întreba Comisia, nu se gândește la un studiu independent în ce privește securitatea pe platformele de foraj în apele europene? Pentru că eu cred că ar fi util să facem o anchetă independentă ca să vedem starea lucrurilor la momentul actual. Comisia ne spune că dispune de un set de legi la nivel european. Eu sunt de acord cu ce a spus doamna Lăpaj. E adevărat că sunt multe legi în domeniu, dar majoritatea acestora au, au, fost, au, au fost elaborate după catastrofele Erika și Prestige și se aplică poluării provenind de la nave, dar nu se aplică catastrofelor legate de platformele de foraj. Uh, deci, eu cred că ar fi folositor să ne gândim la o dezbatere și la plenară. E prevăzut o dezbatere pe 7 iulie și aș uh, solicita Comisiei să prezinte Parlamentului cu această ocazie o uh, prezentare a legilor de care dispunem noi în domeniu și care s-ar putea aplica platformelor de foraj. Deci pe 7 iulie la plenară astfel că, ca să avem la, uh, la dispoziție toate informațiile. Deci uh, aș ruga Comisia să facă acest lucru. Sper, cred că ar fi o dezbatere, uh, o, o, un început foarte interesant pentru această analiză pe care vrem să o facem. Comisia s-a referit și la, la Agenția Europeană pentru Securitatea Maritimă. Uh, E adevărat că e o agenție, sigur, cu o activitate foarte însemnată, uh, cu sediul la Lisabona, care face o treabă foarte bună și care, sigur, că are mulți experți. Însă, citind uh, regulamentul de funcționare a agenției, putem constata că ea a fost, această agenție a fost înființată uh, pentru a combate uh, poluarea uh, ca urmare a catastrofelor navale. Mandatul acestei agenții precizează de asemenea că nu prea, uh, deci în mandatul său nu există, nu prea există combaterea poluării iscate de catastrofele, tot așa, pe platformele petroliere. Deci nu știu dacă expertiza EFSA se poate utiliza și pentru a lupta împotriva uh, poluării legate de platformele de foraj. În al treilea rând, aș dori să știu dacă Comisia dispune de informații în ce privește uh, eventualitatea producerii unei catastrofe uh, petroliere există măsuri uh, de urgențe uh, care sunt deja prevăzute. Dacă nu sunt, uh, se pot, uh, se, ne putem gândi la un set de măsuri împreună cu experții și domnul uh, Criton și doamna Lepaj uh, au, s-au referit și la un număr de platforme situate în uh, apele europene. Eu mă gândesc la apele europene în termeni geografici. Aceste platforme există și uh, în Norvegia. Uh, aș să întreba ce colaborare avem noi cu Norvegia în acest uh, domeniu. În caz de criză, am putea intra imediat în contact cu autoritățile norvegiene pentru a garanta o bună coordonare a combaterii poluării? Uh, și apoi, in response, în ce privește victimele, prestige and, um, ehm, constatăm că atunci când s-au petrecut, s-au produs catastrofe maritime, mai ales în cazul Prestige și Erica, ă, s-a dorit înființarea unui fond de solidaritate pentru despăgubirea victimelor acestor catastrofe și uh, e caz, acolo au fost cazuri de uh, trans, transport de petrol. Uh, aceste pr- măsuri, propuneri, au fost luate în decembrie 2000. În 2001 s-a ajuns la un acord, apoi uh, în iunie 2002 mi se pare Comisia a prezentat o e, propunere modificată și apoi acolo s-au împotmolit lucrurile. Până la urmă, și cum se poate explica acest lucru? Pentru că fondul ăsta încă nu a fost înființat. Uh, ce se întâmplă cu acest dosar? Nu ne-am putea gândi uh, să, să uh, extindem acest fond și pentru catastrofele de pe platforme și uh, mai, vreau să vă mai spun că mai mult de 42% din aceste platforme de foraj au o vechime de circa 20 de ani. Și e clar că unele dintre ele și-au depășit ciclul de viață. Bine, și pentru a fi înlocuite, sigur, e nevoie de expertiză, sunt activități complexe, a, sunt riscuri enorme, sunt foarte multe uh, riscuri, riscuri de, de uh, riscurile de poluare ă, pe mare sunt foarte ridicate și aș întreba Comisia dacă pe viitor ar putea adopta dispoziții în cazul Um, demontării acestor platforme de foraj, cum s-ar putea organiza, o, cum s-ar putea reglementa o asemenea activitate, deci pentru dezafectarea platformelor de foraj și cum putem eventual constrânge companiile petroliere să participe financiar la aceste activități. Mulțumesc! Dziękuję panu Stas, pani Michel Riv. Mulțumesc, domnule Stas. Și acum, da, Rivazi. Bas Eichhaut. Eichhaut aceea Bas Aicut. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei pentru că va organiza pentru că a organizat această dezbatere, dar știu că suntem comisia competentă pe această problemă, dar e foarte greu să obținem informații din industria petrolieră. Asistentul meu, de exemplu, a dat telefon la toți reprezentanții din industria aceasta și ni s-a spus de fiecare dată că vom primi răspunsul mai târziu. Întrebarea mea este foarte simplă. Există 25 de platforme petroliere în Atlanticul de Nord. Întrebarea mea este dacă un accident ca cel din Golful Mexicului ar putea să se întâmple și acolo, dacă, de exemplu, s-ar uh, rupe, unul din aceste, rupe din, una din aceste platforme, ce s-ar întâmpla? Cum ar face, cum ar reacționa industria din Europa la așa ceva? Suntem cu toții șocați uh, de faptul că nu se prevăzuse o ruptură la 1500 de metri și că tot ceea ce s-a încercat nu a funcționat. La 1500 de metri adâncime, bineînțeles că presiunea este foarte mare și întotdeauna și două luni după aceea, în continuare, este greu să oprești așa o scurgere. Ni s-a spus însă că nu este foarte grav în Atlantic pentru că suntem la 200 de metri în mediu adâncime. Însă vreau să vă amintesc că în Golful Mexicului o erupție uh, afectase o altă platformă, Xtox 1, și 10 luni în uh, anul 1979 au fost necesare pentru ca să oprească această um, scurgere. Știți că la acea platformă era vorba de adâncime de 50 de metri. În 2009, de asemenea, în Marea Timorului, platforma de explorare a fost uh, victima unei erupții de petrol la 80 de metri adâncime sub mare a trebuit trei luni pentru ca să se poată astupa această scurgere. Ceea ce înseamnă că, de fapt, cele 27 de platforme petroliere pe care le avem în Marea Nordului, pe lângă faptul că sunt foarte vechi, nu prezintă nicio garanție că nu se poate repeta un astfel de incident. Vreau să știu dacă ați avut discuții cu reprezentanții industriei petroliere pentru a întreba dacă au uh, măsuri prevăzute pentru un astfel de incident sau dacă nu ați discutat, atunci trebuie să oprim acest sistem. În al doilea rând, al doilea lucru care mă deranjează este că nu se știe exact cine controlează aceste platforme. Ni s-a spus adineauri ca agenția care se ocupă în mod normal de controlul vaselor și platformelor mobile, nu, co- nu uh, com- controlează și platformele offshore. Comisia ar trebui, deci, să extindă competențele acestei agenții de securitate maritimă pentru ca să se poată controla și cei care controlează, pentru că cine dă autorizația aici sunt statele membre dar s-ar putea să existe conflicte de interes, după cum am uh, auzit adineauri de la dumneavoastră, cum ar fost cazul la Barack Obama, când același instituție care dă autorizația pentru control o dă și pentru funcționarea unei platforme. Cum putem rezolva această problemă? Și un alt lucru care m-a îngrijorat este cerința Irlandei de a crea platforme la 3000 de metri adâncime având în vedere ce se întâmplă în momentul de față. Și mă refer aici la toți deputații din comisie. Nu credeți că ar trebui un moratoriu în acest domeniu în care să se vadă mai întâi care sunt soluțiile prevăzute dacă există un accident de același tip, înainte să se dea autorizația Irlandei să construiască o platformă la 3000 de metri adâncime, când știm că la 1500 de metri nu se poate opri o scurgere de petrol, cum se întâmplă în momentul de față. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Bas Eichhout. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc comisiei noastre pentru, și comisiei pentru faptul că ne-a făcut un rezumat al directivei care există în momentul de față și a tuturor acțiunilor pe care le-a luat Comisia. Nu sunt însă foarte satisfăcut de faptul că ne-au spus că există deja multe directive. Eu nu cred că este adevărat că există toate aceste directive în mod concret. Haideți să ne concentrăm pe un lucru destul de simplu, care este răspunderea pe care o poartă întreprinderile de petrol când se întâmplă un accident. Cine poartă răspunderea. Ce am învățat în 1999 de la dezastrul Erika este că trebuie și noi să ne adaptăm legislația, trebuie să ne gândim la pachetul Erika pe care l-am adoptat pentru a introduce aspectul de responsabilitate în vasele care, cargo, care transportă cargo de petrol. Însă, același lucru acum nu se întâmplă cu uh, platformele imobile. Comisia a spus că este nevoie de o schimbare a directivelor, de o analiză a cauzelor accidentului din Golful Mexicului. Dacă însă ne uităm la răspundere, nu e nevoie să știm care sunt cauze, ci vrem să știm dacă principiul poluatorul plătește se aplică ceea ce nu se întâmplă în momentul de față dacă ne uităm la singura directivă care afectează industria petrolului, care este de fapt industria, uh, care este directiva responsabilității de mediu. Este destul de clar că întreprinderile nu sunt responsabile decât dacă există un impact asupra apei în cadrul directivei apelor, a solului, biodiversității sau directivei speciei habitat-natură. Acestea sunt limitări foarte clare. Știm, de exemplu, că avem o directivă pentru deșeuri miniere și la această directivă, de exemplu, există cerințe mai mari, de exemplu, împiedicarea dezvoltării sănătății umane sau alte probleme de sănătate care nu sunt, de exemplu, aplicate la directiva cu privire la răspunderea pentru față de mediu, care, de exemplu, ar cădea sub incidența aspectelor de petrol. Deci ar fi foarte interesant să știm de la dumneavoastră, Comisia, dacă pregătiți o extindere a directivei cu privire la răspunderea de mediu, care există în momentul de față, spre aspecte de sănătate umană, chiar și legate de aspectele marine, sau, dacă doriți, să creați o directivă cu privire la răspunderea companiilor în domeniul petrolului și, dacă doriți, așadar o directivă separată. Mulțumesc. Nu cred că e o întrebare prea complicată. Mulțumesc, spune președintele, domnule Bas Aicut, iar acum aș dori și eu să pun o întrebare, după aceea domnul Lize va pune o întrebare după mine. Aș vrea să vă spun în primul rând că în mai am înaintat un proiect de rezoluție care nu a fost adoptat la conferința președinților. Dar la Strasbourg am avut deja o dezbatere foarte interesantă pe această temă și sunt de acord cu domnul Zeber. Ar fi într-adevăr foarte bine să mai discutăm o dată despre acest subiect aici în comisia noastră. Noi am putea chiar să pregătim o rezoluție, mă gândesc. Eu cred că deja a doua oară, la fel cum s-a întâmplat și la Strasbourg, avem de-a face aici cu reprezentanții Digi Energie de la comisie, dar de fapt am avea nevoie de interlocutori la nivel de comisar, comisarul pentru mediu, de exemplu. Dacă ne uităm doar la aspectul uh, de energie, atunci vedem că avem nevoie de o informație mai amplă. Eu lasez de aceea un apel la comisie pentru ca reprezentanții Digi Envy să vină și ei la această reuniune. Nu este prima dată că discutăm despre aspectele de mediu și Comisia a ignorat acest lucru. Este vorba de un raport în contextul construcției uh, Nord Stream. Acest raport a fost adoptat, dar Comisia l-a ignorat și nici nu a cerut alți pași suplimentari. În multe cazuri, trebuie să constatăm că interesele industriei se lovesc de interesele de mediu. Nu este prima dată că se întâmplă așa. Noi suntem întotdeauna obiectul atacurilor de lobby din partea industriilor din diverse aspecte și eu cred că trebuie întotdeauna să fim loiali aspectelor de mediu. Eu zic că ar trebui de asemenea să avem o comunicare mult mai bună cu Comisarul pentru Mediu. Anul acesta, în apele Norvegiei, am avut 32 de accidente 32 de cazuri în care platformele de foraj au fost închise, pur și simplu. Mă refer deci la apele Norvegiei, strict. În aceste ape există 103 platforme de foraj care au fost construite în anii 70. 44 vor mai funcționa încă 5 ani și 26 dintre ele și-au atins deja sfârșitul vieților industriale și, de fapt, ar trebui să nu mai funcționeze. Și totuși au primit în continuare permisia de a funcționa și de a extrage petrol. Între timp, însă condițiile s-au schimbat, trebuie să facem o analiză nouă a situației și s-a citat un argument care nu mi-a plăcut deloc. Nu știm de ce s-a ajuns la această catastrofă, s-a spus. Și suntem foarte curioși să vedem care au fost cauzele. Eu nu aș vrea să mai aud acest argument aici. Situația este foarte simplă. Avem o mare, avem petrol, care este extras uh, foarte adânc sub apă și există și o conductă de petrol. Ce mai este nevoie? Mai este nevoie de un mecanism de siguranță și de măsuri de control. Dacă se vor face economii la măsurile de control, va trebui, așa cum s-a întâmplat cu BP, să plătim 20 de miliarde și, anume, cel care a poluat va trebui să răspundă de această catastrofă. Același lucru ar trebui să se aplice și în apele altor țări. Dacă, de exemplu, în apele Africii lucrurile nu ar fi fost uh, controlate, ar fi fost, lucrurile ar fi fost și mai rele. Domnul Lize, după aceea doamna McGavin. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Boguslav, aș vrea și eu să vorbesc despre ce ai spus tu înainte, ce ai vorbit tu înainte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc lui Richard Zeber pentru faptul că uh, ne ocupăm de o temă atât de importantă, care este importantă pentru cetățeni și trebuie să știm să purtăm și consecințele. Cea mai importantă consecință pentru mine este cea pe care a menționat-o și Corin Lepage și pe care a menționat-o și președintele Obama în discursul său de săptămâna trecută, și anume că există un argument suplimentar de a reduce dependența de petrol și de a miza pe cartea energiilor regenerabile, având în vedere acest accident. Cred că de fiecare dată când decidem legislație, va fi foarte important să ținem cont de acest aspect. Chiar dacă energiile regenerabile au anumite riscuri pe care le aduc cu sine, n-ar fi trebuit să fim atât de severi cu energiile regenerabile, cum n-am fost, de exemplu, cu energiile fosile. Dacă vorbim despre combustibilii fosili, câteodată am senzația că parcă deodată toată lumea crede că trăiește într-o lume ideală în care nu este nevoie de energie și începem să atacăm uh, biocombustibilii. Fiecare litru de biocombustibil, chiar dacă nu este neapărat extraordinar de ecologic și nu este 100% produs în condiții ecologice și aduce câteva dezavantaje, este mai bun decât un litru de petrol. Iar când un, uh, se răstoarnă un, o cisternă cu petrol uh, în apă sau nu, nu vom mai avea aceleași dezastre ecologice cum se întâmplă deci când se răstoarnă una cu biocombustibil, mă scuzați, nu va fi la fel. Aceeași discuție am purtat-o și despre um, fotovoltaică, despre alte tipuri de energie și întotdeauna am exagerat. Să nu uităm că biocarburanții sunt totuși mai buni decât combustibilii fosili. Eu zic că ar trebui să ținem cont de acest aspect pe viitor. Am câteva întrebări concrete către comisie acum. Reprezentantul comisiei ne-a spus că în apele europene adâncimea de foraj este mai mică. N-am înțeles însă foarte bine, poate că din cauza interpretării nu am înțeles. În medie sunt doar 90 de metri adâncime. Odată însă am vorbit de 200 de metri, altă dată a vorbit de 70 de metri și altă dată de 700 de metri. Cred că 700 de metri nu mai este o adâncime de suprafață. Este mult mai dificil să forezi la această adâncime și există chiar o discuție foarte controversată despre forajele lui BP în, fa- în insulele scoțiene, unde avem o adâncime de 400 de metri. Aș vrea să știu de la Comisia așadar care este situația de fapt putem compara aceste adâncimi cu cele ale Golfului din Mexicului, există alte posibilități eventual de a împiedica astfel de catastrofe. Al doilea aspect, aș vrea de asemenea să vorbim despre numărul exact al platformelor de foraj în apele europene. Doamna Rivazi ne-a vorbit de 27 de uh, platforme în uh, Marea Baltică. Eu am auzit însă de 450 de platforme. Poate comisia are cifra exactă și poate poate să ne o spună acum pentru că ne interesează. Guvernul norvegian a impus un moratoriu pentru forajele în adâncime, însă nu se definește foarte clar ce este un foraj în adâncime. Nu se știe care sunt consecințele pentru noi, pentru că dacă nu sunt 1500 de metri, întrebarea este câtă adâncime este considerată adâncime. Aș vrea de asemenea să ne clarifice Comisia Europeană acest aspect și aș vrea de asemenea să mai vorbesc și despre un alt subiect pe care l-a menționat Bas Aicut. E vorba de responsabilitatea de mediu. Am ascultat cu atenție dezbaterile de mai de mult despre liabilitatea, deci responsabilitatea de mediu. Nu era comisia noastră, Envi, care se ocupea de acest lucru. Uh, era vorba de responsabilitatea în apele internaționale, dar nu se vorbea despre ele ca uh, fiind uh, obiectul acestei legislații. Deci nici platformele și nici apele internaționale nu intrau sub incidența dezbaterilor noastre. S-a spus că trebuie să așteptăm să acționeze instituțiile internaționale. Se Poate să știți și dumneavoastră câteodată de să așteptăm 20 de ani atunci. Întrebarea este cât de departe s-a ajuns cu un acord în comunitatea internațională pe această temă. Eu nu cunosc să existe o convenție internațională despre responsabilitatea de mediu pentru foraje în adâncime, nici pentru nave și nici pentru platformele petroliere. Vreau de asemenea să vă întreb, uh, dumneavoastră, reprezentanții Comisiei, dacă sunteți de părere că s-ar putea găsi un acord pe o legislație europeană în materie de răspundere cât de repede. Mulțumesc, spune președintele. Iar acum, după domnul Lizei, dau cuvântul doamnei Linda McEvan și după aceea doamnei Antonescu. Um. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Boguslav, pentru că ai luat cuvântul uh, și Cred că atunci ai spus că nu este momentul uh, potrivit să vorbim în plenară despre acest subiect. Știu că Ideea de a avea rezoluții fără a avea încă datele, faptele, este una din greșelile Parlamentului când se aruncă într-o rezoluție fără să știm care este situația, pentru că oamenii vor de fapt să dea tot felul de comunicate de presă. De fapt, ar trebui să se gândească mai bine la timpul care le trebuie ca să se informeze înainte să facem o dezbatere. Peter Lize are dreptate. Am auzit mai multe cifre despre câte platforme avem, câte ani au respectivele platforme. Nu este foarte clar care sunt uh, adâncimile legale în care poți construi o astfel de platformă în Uniunea Europeană. Nu știu dacă se aplică dreptul național sau dreptul internațional. Nu știu dacă există un ghidaj la nivel european. Deci ce avem noi nevoie din partea Comisiei este o notă de briefing, să ne transmită și nouă care sunt exact cifrele, care sunt adâncimile, dacă e vorba de platforme în apropierea coastelor sau în um, larg, sunt comise că aceste informații există la un moment dat undeva și poate că am putea și noi să beneficiem de ele. De asemenea, cred că am avea nevoie de informații mai clare despre cine este responsabil pentru ce. În Statele Unite am înțeles că există o luare de decizie la nivel federal Depinde însă cât de departe ești de coastă pentru ca să știi care este legislația care se aplică. Știu că un reprezentant uh, al uh, Statelor Unite ne-a explicat că 3 mile de la coastă este o decizie națională și după aceea, dincolo de 3 mile, este o decizie federală care se aplică. Republicanii au folosit acest argument spunând că tocmai dacă votează în acest tip de legislație vor da control mai degrabă nivelului federal. În orice caz, trebuie să înțelegem și noi foarte bine ce se întâmplă în Europa între nivelul național și nivelul Uniunii Europene în acest domeniu. Am auzit că există o dezbatere în iulie în plenară despre acest subiect. Cred că este la 9 seara, miercuri, eu zic că ar trebui să obținem un timp mai bun pentru această dezbatere, pentru că este una, un lucru foarte important. Iar la 9 seara, miercuri, nu cred că este cea mai bun, uh, cel mai bun slot orar. Sunt convinsă că Comisia are informații factuale pe care le-a pregătit pentru comisar și poate că ar putea să ne împărtășească și nouă toate aceste informații ca să fim și noi informați. Mi-ar place să știu de asemenea din partea Comisiei dacă există o legislație sau doar o bună practică sau o practică aplicată cu privire la adâncimea la care se poate fora. Sau sunt țări care autorizează foraje la nivel mai adânc și altele mai puțin adânc. E vorba de o decizie a guvernului irlandez în ceea ce ne-ați spus înainte. Uniunea Europeană este ea implicată sau nu în această decizie? Și, în final, Cred că ar trebui să discutăm despre acest aspect. Sunt de acord uh, că trebuie să discutăm cu Comisia pentru a vedea ce s-a întâmplat în Statele Unite și să vedem care sunt concluziile anchetei și să folosim uh, toate aceste informații pentru a ne clarifica situația noastră. Pentru că în momentul în care un astfel de accident s-a întâmplat, nu mai se poate opri și consecințele sunt devastatoare. Nu are rost să ne pierdem timpul doar prin acuzarea unei companii, pentru că până la urmă costurile vor trebui plătite de către de către contribuabil și în momentul de față nu avem o soluție. Eu zic că trebuie să ne uităm așadar nu numai la dezbaterea din plenară de peste două săptămâni, ci să avem o privire pe termen lung. Poate că ați putea să ne spuneți mai concret când sperați să vă puteți pune la oaltă toate datele pe care le aveți dumneavoastră și aveți deja o dată, septembrie, octombrie, când aveți toate datele disponibile înainte de sfârșitul anului? și după aceea bănuiesc că luați o decizie despre ce faceți la nivel european. Mulțumesc! Dziękuję. Mm, zabierze głos pani. Vielen Dank. Mulțumesc. Cunaite. Ă, mă bucur că avem acest schimb de opinii și mulțumesc ă, domnului Zeber că a făcut posibil acest schimb, a făcut posibil acest schimb de opinii comisia și vreau să mă alătur colegilor uh, Sonic uh, și Zeber, care își doresc să avem uh, o rezoluție adoptată de către Parlament pe această temă, pentru că este o problemă deosebit de gravă. Scurgerea de petrol a, a început în aprilie și este probabil cel mai mare dezastru de mediu de până acum. Și cred și eu, așa cum spunea și colegul Zeber mai devreme, că Uh, poate schimba modul în care, în care America se, report, se raportează la mediu și la, uh, la problema energiei de acum înainte. Mă interesează, mă uh, preocupă și pe mine problema riscului și cred că prima chestiune pe care Comisia, la care Comisia ar trebui să lucreze cu statele membre este aceea de a face o evaluare dacă și să se întrebe dacă în momentul de față se fac inspecții pe platformele Uh, care exploatează petrol și mai ales dacă aceste inspecții corespund riscurilor de exploatare și care este frecvența acestor uh, inspecții, pentru că știm că uh, o exploatare cu risc de siguranță 100% nu putem vorbi de o astfel de exploatare. Însă întrebarea este cât de mare este riscul pe care și-l asumă compania și cât de departe se merge, pentru că se știe că firmele plătesc licențe de costuri de exploatare deosebit de mari. În cazul British Petroleum vorbeam de un milion de dolari pe zi pentru a fora într-un anumit loc. Uh, și în funcție de caracteristice uh, geologice, costurile sunt extrem de mari. De aceea trebuie să ne asigurăm că această motivație a firmelor de a-și asuma riscuri uh, în scopuri de a obține profit nu depășește capacitatea lor de, de a face față unui, unui eventual accident. Uh, și trebuie să avem de asemenea, să luăm în calcul că uh, British Petroleum era o, o, o companie foarte mare, vorbim de a treia companie în domeniul energiei și vorbim de a patra companie la nivel mondial ca putere și cu toate acestea uh, sunt depășiți de evenimente, sunt depășiți și am, am auzit că, că doresc să se, să se împrumute pentru a face față um, costurilor pentru a acoperi efectele dezastrului. Uh, deci uh, mă întreb și uh, ar trebui să ne întrebăm cu toții ce se întâmplă când o companie de dimensiuni mai mici cauzează un dezastru economic și ecologic și nu are capacitatea de a acoperi efectele. De aceea cred și eu, alături de, de domnul Zeber, că trebuie să intervenim cu, o, să ne punem problema creierii unei forțe, unei forțe de comună la nivel european de combaterea dezastrelor și aș dori să mă refer la câteva aspecte uh, punctuale pe care aș dori ca Comisia să, uh, să le aibă în vedere în, uh, în demersul de reevaluare a legislației la care, la care s-a angajat. Și anume, cred că avem nevoie de o exigență suplimentară în reglementarea acordării de autorizații și de licențe. Dacă este nevoie, trebuie să ne gândim la creșterea cerințelor tehnice și a instructajelor făcute personalului angajat pentru reducerea riscurilor care pot uh, apărea în cursul exploatării. Cred că avem nevoie de evaluare mult mai strictă a companiilor din punct de vedere al pregătirii de a face față riscurilor care pot apăra, um, pentru că fiecare exploatare este diferită, iar tehnologiile folosite uh, cred că trebuie adaptate la caracteristicile geologice ale zonei. Și în ultimul rând vreau să mă refer la responsabilitate um, și trebuie să avem în vedere o analiză a relațiilor contractuale și a practicilor existente de asigurare a acestor platforme pentru a nu permite uh, unor companii să se ascundă în spatele unor relații uh, contractuale sofisticate și să paseze uh, vina de la unul la altul atunci când, când se întâmplă un accident. Mulțumesc. Dziękuję Elena. Teraz pani Radwile Majte i ostatnim mówcą Mulțumesc și acum Morgunaite și apoi, în ultimul rând... Głos komisji, przedstawicielowi komisji. Ačiū pirmininkai ir dėkoju komitetui už šitą galimybę turėti šitą svarbę diskusiją. Mulțumesc pentru această discuție foarte importantă. Această catastrofă din Golful Mexic ne-a deschis multora ochii. Am discutat despre mecanisme de despăgubire, dar după această catastrofă sper că discuțiile vor progresa. Am discutat astăzi și din presă rezultă că cauzele acestei catastrofe nu sunt clare. British Petroleum ca și societate este acuzată Există dubii în ceea ce privește autorizațiile și evaluarea de mediu a fost numită deseori ca fiind părtinică. Poate ar trebui să ne amintim cum a început întregul proces și care ar putea fi urmările pentru Uniunea Europeană. Poate ar fi mai simplu să facem față consecințelor unui astfel de catastrofe naturale, dar pentru societățile, firmele vizate ar fi mai dificil crede Comisia că, în special pentru astfel de întreprinderi petroliere, ar putea fi sau ar trebui introdusă o asigurare obligatorie? Atunci când vorbim despre țările terțe care nu fac parte din Uniunea Europeană, putem lua ca exemplu o platformă petrolier aparținând uh, Rusiei în Marea Baltică. Aș vrea să știu dacă există deja rezultate în cea, ale dialogului uh, Rus, Rusia-UE cu privire la această platformă. Domnul Pavel Poț urmează. Mulțumesc, aș dori să fiu succint. Este vorba de Marea Roșie, 170 de kilometri de coasta egipteană, insula Jabal El Said. Și aici a, a avut loc o catastrofă cu scurgeri de petrol, sigur nu de aceeași învergură ca în Golful Mexic. Vreau să știu dacă Comisia urmărește această situație pentru că, desigur, guvernul egiptean încearcă să ascundă sub tăcere această catastrofă din motive care țin de turism. Mulțumesc. Dau cuvântul acum a domnului Frank pe la Comisie. Thank you, Mr. Chairman, and, and uh, thanks to all uh, members of the committee who... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor uh, membrilor acestei comisii care și-au expus uh, opiniile. Numărul de întrebări adresate este atât de mare și diversitatea la fel și orice aș face, probabil nu voi reuși să satisfac pe toată lumea, dar voi încerca. Poate în loc de să le iau pe rând sau după vorbitori, ar fi mai bine să procedăm tematic. O întrebare s-a referit la ce legislație se aplică unde și cine decide ce anume, etc. Orice stat membru, conform tratatelor și a ultimei versiuni, tratatul de la Lisabona, acordă statelor naționale suveranitate absolută în ceea ce privește resursele pe care doresc să le exploateze pe teritoriul lor. Așadar, depinde de fiecare stat membru să decidă dacă dorește să permită explorări uh, marine. Odată însă ce se ia această decizie, există legislație europeană care îi obligă statele să acorde autorizațiile pentru aceste uh, platforme petroliere care să respecte obligațiile ce țin de competitivitate, competiție pe piața internă. <clears throat> Întreprinderile de foraje marine trebuie să se supună legislației statel, statului membru respectiv, odată în ceea ce privește obținerea autorizației, iar apoi în ceea ce privește exploatarea acestora. Sigur că mare parte din această legislație um, care este specifică fiecare stat membru, uh, se ghidează însă și după uh, legislația europeană. Există voci critice care uh, spun că nu există suficientă legislație în domeniu. Cred că există un act legislativ care acoperă fiecare aspect al operațiunilor desfășurate de uh, operațiunile de prospectare, exploatare și producție și unde se specifică ce legislație se va aplica în respectivul stat membru în ceea ce privește cerințele tehnice, așadar uh, ce cerințe tehnice se aplică căror echipamente, în ce condiții de risc. Așadar, există un set de cerințe tehnice care trebuie integrate în legislația națională care însă legislația națională poate să le și înăsprească. În paralel, mai există și o legislație bazată pe directive europene, dar aplicate la, în, preluate în legislație națională în ceea ce privește personalul. Apoi există și legislație care vizează aspectele de mediu a unor astfel de operațiuni. Trebuie poate să spun la început că <clears throat> atunci când un stat membru decide ce resurse vrea să uh, disponibilizeze pentru exploatare, trebuie ca această decizie să fie luată conform strategiei expuse în directiva cu privire la strategie marină adoptată în 2008, astfel încât să se mențină doar uh, operațiunile sustenabile. Asta este un fel de precondiție, ar fi trebuit să menționez acest lucru de la bun început. Îmi cer scuze. Să revenim acum la operațiuni. Așadar, standardele tehnice, care țin de uh, securitatea persoanelor sunt acoperite de legislația națională, care însă în mare parte este derivată din directive europene. Asta înseamnă că răspunderea primară pentru monitorizarea conformității revine din nou statului membru și autorităților naționale de reglementare. Unele state au o singură autoritate, altele au mai multe în funcție de uh, modul de organizare, standarde tehnice, de exemplu, țin de OS, uh, agenție, aspectele de mediu, de alta, etc. Alte state membre au toate aspectele care țin de foraje offshore într-o singură agenție. Astea toate derivă din suveranitatea acordată statului membru în organizarea unor astfel de activități. Acum suntem în uh, discuții cu reglementatorii naționali. Vă spunem că va avea loc uh, săptămâna viitoare o întâlnire cu aceștia pentru a discuta ce practici, de ce practici dispun. Și fără a trage concluzii, am văzut uh, semnalele care vin din Statele Unite, faptul că autoritățile de reglementare nu au puse la punct lucrurile așa cum am crede. De aceea este legitim să întrebăm cum anume uh, uh, suntem noi diferiți, de aceea ne întâlnim vineri pentru a vedea cum putem continua. astfel încât situația să fie în regulă din punct de vedere al cetățeanului european. După cum vă spuneam, Niciun fel de legislație nu ne va da siguranță de plină. Modalitatea de a minimaliza uh, riscul este conformitatea maximă, optimizare, etc., dar trebuie să fim pregătiți de eventualitatea unor accidente și dacă se întâmplă acest lucru, legislația europeană cuprinde prevederi în sensul stabilirii răspunderii și S-au spus foarte multe despre directiva cu privire la răspunderea de mediu. Am în față o analiză o juridică care descrie pe două pagini modul în care s-ar aplica directiva cu privire la răspunderea de mediu, un text pregătit de colegii de la Direcția Generală pentru Mediu. Dar mai important este faptul că această directivă nu ar fi singura care s-ar aplica în cazul unor scurgeri din operațiuni offshore. Pentru că există și o directivă cu privire la deșeuri generale, inițial uh, elaborat în 2006, textul revizuit va intra în vigoare în 2010 prin care se prevede ca proprietarul petrolului să fie cel responsabil pentru astfel de accidente. E important de asemenea atunci când evaluăm diferitele acte legislative care s-ar aplica să avem în vedere nu doar actul legislativ, ci și jurisprudența din domeniu. Există anumite decizii uh, Uh, ale instanțelor, a instanței europene, Curții Europene de Justiție, care sublinează valabilitatea acestei directive cu privire la deșeuri pentru aceste cazuri. De aceea, mi-e greu uh, să spun acum că răspunderea nu este acoperită de legislația <clears throat> existentă, dar în momentul de față facem o evaluare foarte detaliată a legislației europene aplicabile și ajungem, uh, am ajuns la concluzia și nu e vorba doar de Direcția Generală Energie, ci mai multe direcții generale. Și așadar, dacă vom ajunge la concluzia că actele legislative existente nu acoperă în mod suficient activitățile offshore, vom uh, veni cu o inițiativă adecvată. Am fost rugat să prezint un calendar. Nu avem însă o dată magică. Ar fi bine să ai, desigur, obiective clare în față, astfel încât să poți uh, lucra spre a le atinge, dar suntem pregătiți să luăm măsuri pe măsură ce vom avea în față rezultate. revizuirea legislației existente poate da rezultate imediate, iar în ceea ce privește directiva cu privire la răspunderea de mediu, uh, este în curs în momentul de față, nu doar datorită evenimentelor din Golful Mexic. Dar au existat și alte situații care au făcut necesară revizuirea acestei legislații de către comisie, care probabil se va finaliza, nu cunosc data exactă, în câteva luni. Și bineînțeles că putem uh, privi această revizuire și din perspectiva siguranței offshore. Ceea ce privește alte acte legislative, s-ar putea să fie nevoie de mai multe săptămâni, mai multe luni, dar când vă spuneam că nu ar trebui să ne grăbim cu noi acte legislative, Mă refeream aici doar la acte legislative noi care s-a referit la cerințe tehnice, pentru că uneori citim în presă că se fac trimite la anumite echipamente care se solicită în anumite jurisdicții și în altele nu și că ar trebui să fie obligatorii și acolo și dincolo. Astfel de decizii nu putem lua până nu știm dacă a fost vorba de o lipsă de dotări suficiente sau în funcție de situația concretă. So, Mulțumesc. Și acum încep privește cifrele. Have numbers on, on how much is how much how many platforms are out there etc. Uh. Sunt de acord să vă spun numărul platformelor. Sunt 1163 de platforme care includ Uniunea Europeană și UE, de exemplu, în Marea Baltică și Uniunea Europeană și, mă scuza, și Norvegia. E vorba de 148 mm, de uh, platforme în Marea Baltică. Din toate aceste platforme existente în UE și Norvegia, e vorba de platforme pe gaz sau petrol. Ar trebui cred eu, să înțelegem, în primul rând, că depinde, când facem această clasificare, de platformele mari, platformele mici, unele care se ocupă cu uh, forajul, alte care nu se ocupă decât cu producția unor uh, anumite uh, aspecte ale procesului. Deci nu putem să facem o statistică unitară. Putem, bineînțeles, să diferențiem între toate aceste calificări, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să facem colectarea datelor în această privință. Dar cred că nu ar trebui să ne împiedicăm în dezbatere la aceste cifre, pentru că nu există decât o singură cifră. Deci trebuie să acceptăm acest lucru. În legătură cu ce am spus, uh, în legătură cu adâncimile, poate lucrurile n-au fost prea clare, am spus prea repede. Repet, informația pe care o avem noi din partea industriei și din partea statelor membre ne spun că adâncimea medie de operare este de 90 de metri adâncime. Operațiunile au loc uh, însă până la 200 de metri adâncime, cea mai adâncă este de 700 de metri adâncime, dar acesta nu este un exemplu tipic. Exemplul majoritar operează între 70 și 200 de metri adâncime și uh, media este de 90 de metri. Există însă excepții, după cum ziceam, de forare la adâncimea de 700 de metri sub apă. Nu se poate merge mai adânc pentru că Marea Nordului nu este mai adâncă de atât. Dacă însă ne ducem la insulele mai departe, către insulele scoțiene și către alte părți, într-adevăr putem să găsim și adâncimi mai mari. Aceasta este situația în momentul de față. S-a făcut o cerere de sporirea contactelor cu Norvegia. Avem o întâlnire a autorităților de reglementare care se întâlnesc în această vineri cu autoritățile de supraveghere din Norvegia și a uh, insulele Feroe vor fi și ele prezente la această întâlnire. Autoritatea care se ocupă de controlul uh, platformelor în insulele Feroe și care este responsabilă deci de aceste... Întrebarea s-a mai pus care este legislația care se aplică în aceste cazuri. Ar trebui să clarificăm și acest lucru. Legislația europeană, fie ea națională sau legislația Uniunii, se aplică în apele teritoriale, deci aproape de coaste. S-a dat o descriere a împărțirii naționale și federale din Statele Unite, care nu se aplică însă la împărțirea apelor în Uniunea Europeană. Aici uh, apele teritoriale sunt uh, cele care cad sub incidența legislației statului membru și restul sub legislația UE. Se pot face cerințe de zone economice de la 200.000 de mile de coastă de către fiecare stat membru și atunci se extinde și responsabilitatea um, acestei legislații. Pe lângă zonele economice, avem însă ape internaționale, ceea ce nu înseamnă că este un spațiu fără legislație, ci există convenții internaționale care se aplică în aceste ape și care conțin prevederi foarte detaliate cu privire la producerea de hidrocarburi și explorarea acestora fie că este vorba de aspecte regionale, Convenția OSPA pentru Atlantic, OSPAR pentru Atlantic, care se aplică la mai multe aspecte din acest domeniu, dar în general există reglementări și pentru apele internaționale, deci nu este un vid legislativ. Comisia va face cercetări independente în legătură cu siguranța pe platformele de foraj. Vom încerca să ne obținem și informația noastră proprie, nu vom depinde numai de industria națională. Bineînțeles că ne primim multe informații de la acești actori, dar multă informație este procurată independent. Nu am mandatat încă niciun studiu specific în domeniu, în legătură deci cu siguranța în apele europene, dar este probabil unul dintre pașii următori la care ne gândim acum. Va trebui însă să vedem care sunt referințele de avem nevoie sau ce informații avem uh, este necesară pentru a putea începe un astfel de studiu. În același timp, deși nu ne bazăm pe acestea, ne procurăm o serie de date și de la industrie și de la statele membre. Sunt surprins de afirmația care s-a făcut că, state, că industria nu a oferit informații membrilor comisiei acesteia când au fost cerute acele informații. Am trimis uh, o serie de întrebări, de fapt, și indicații despre informațiile de care avem nevoie către reprezentanții marilor companii la, între, la întâlnirea din 11 mai care a avut loc și am încercat să aducem la această întâlnire toate companiile importante care acționează în acest domeniu în Europa. Dar ne-am întâlnit și cu Asociația Producătorilor de Gaz și de Petrol, care au preluat aceste întrebări în mod colectiv și au răspuns în numele tuturor membrilor acestei asociații. Apoi am cerut de asemenea și indicații despre, nu neapărat cifre concrete, dar despre abordarea lor și garanțiile pe care le oferă față de practicile și comportamentul lor și care este atitudinea lor în domeniul managementului de risc. După cum spuneam, aceasta n-a fost o întâlnire izolată, vom avea o altă întâlnire de exact același tip pe 14 iulie, când vom cere din partea industriei de asemenea mai multe informații. Vrem să ne asigurăm cu aceste întâlniri că industria rămâne transparentă față de noi despre ceea ce face nu este vorba numai de asigurările lor și promisiunile lor, care, sigur, sunt importante, dar avem nevoie mai ales de o discuție despre pașii pe care vor să-i facă în, ceea ce, în legătură cu dezastrul care s-a întâmplat în Golful Mexicului și pentru a-și asigura mai bine atitudinile, acțiunile și pentru a ne garanta în continuare transparența, după cum spuneam. Transparența este un punct esențial. Industria a luat diferite măsuri și ele trebuie să fie publice, trebuie să fie vizibile pentru publicul larg și pentru toți actorii implicați sau neimplicați, pentru ca toți să poată pune întrebări dacă este necesar. Vom încerca să menținem această obligativitate de transparență și pe viitor față de reprezentanții industriei. Acum, în legătură cu autoritățile naționale, de asemenea, dorim să vedem cât de stricte sunt acestea la monitorizarea tuturor activităților uh, de extracție în larg, dar uh, cred că toată lumea este de acord pe procedură în acest domeniu. Acțiunea Comisiei trebuie să aibă loc mai ales în domenii în care uh, nivelul european este o plus valoare față de activitățile care deja se desfășoară la nivel național sau regional și în care, practic, aspectul european aduce un plus de siguranță și de transparență și de obligativitate de respectare a normelor. Cred că acesta este, de fapt, uh, frame-ul în care acționăm. Acesta este cam abordarea noastră pe larg. Referințele care s-au făcut, referirile, mă scuzați, care s-au făcut la o posibilă oprire a astfel de operațiuni sau crearea unui fond sau crearea unor practici alternative și asigurări obligatorii, toate acestea, sigur, sunt măsuri posibile care pot fi luate. Nu cred însă că am ajuns atât de departe încât să ne putem pronunța care este măsura cea mai bună în acest domeniu. Este important să vedem care sunt lecțiile pe care le-au învățat statele membre din acest dezastru, ce este gata industria să facă pentru a se angaja mai puternic și dacă în continuare există lacune și nevoi de acțiune la nivel european, trebuie deci să fim mai ambițioși la acest nivel. Sunt convins că nu am acoperit totul, dar am încercat să vă răspund la cât se poate de mult din ce m-ați întrebat. Dziękuję bardzo. Mulțumesc mult comisiei. Eu, în calitate de președinte, aș vrea să vă întreb cum merge colaborarea cu uh, Direcția Generală pentru Protecția Mediului. The cooperation is very close. Uh, the, um, the meeting that took place on... Cooperarea este foarte strânsă. Reuniunea pe care am uh, menționat înainte, pe 11 martie, a fost organizată de comisarul Oettinger, care este comisarul pentru mediu, și de comisara Georgieva, care se ocupă de protecția civilă. Comisarul Potocnic nu a fost prezent atunci pentru că nu era la Bruxelles, dar șeful lui de cabinet a participat la această întâlnire. Deci uh, au existat liderii politici din start în acest dialog. Comisia va informa mai departe toți actorii despre pașii următori. În ceea ce privește serviciile, revizuirea legislației este în curs și este în curs în mai multe servicii, dar avem uh, contacte foarte strânse cu Direcția Generală de Mediu. Am primit chiar la începutul acestei săptămâni comentarii suplimentare din partea DG Environment. Avem așadar o colaborare, o interacțiune foarte strânsă. Dorim să organizăm un grup uh, trans transsectorial în cadrul serviciilor comisiei care să includă, bineînțeles, reprezentanții ai DG Mediu. Orice îngrijorare pe care Direcția Generală de Mediu o ascunde în spatele Direcției Generale de Energie sau pe care Direcția Generală Energie nu dorește să o acorde mai departe, va putea fi astfel uh, imediat descoperită. Mulțumesc, spune președintele. Văd că nu mai dorește nimeni să pună întrebări. Acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume întrebarea cu solicitare de răspuns oral 2010-06 adresată de către Chris Davis și Corin Lepage. Este vorba aici de calitatea combustibililor și avem pentru această întâlnire și pentru acest punct de pe ordinea de zi reprezentanții DG Protecție Climatică, domnul Philip Owen este aici cu noi. Vreau să vă rog, domnule Owen, să luați cuvântul. Thank Thank you, you. Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, pentru că mi-ați oferit ocazia să vă vorbesc despre uh, activitatea de punere în aplicare Uh, referitoare la directiva calității combustibililor 98 per 70. După cum știți, una din cerințele directivei este să, de, să dezvoltăm o metodologie de reducere a gazelor cu efect de seră pentru combustibilii fu, uh, fosili. Activitatea asta se desfășoară de ceva vreme încoace și e clar că metodologia uh, stabilită a găsit echilibrul între uh, uh precizie și complexitate administrativă și uh, colaborăm intens cu actorii implicați, cu statele membre, uh, pe tema acestei metodologii. Am început vara trecută cu un proces de consultare. Through last autumn, in January this year. Apoi am continuat în toamnă. În ianuarie acestui an am avut o întâlnire cu actorii implicați din statele membre și în luna martie, de asemenea, uh, ne-am consultat cu statele membre înainte de a ajunge la o concluzie. Scopul comisiei este ca această metodologie să fie adoptată la sfârșitul acestui an. Știu că unii dintre dumneavoastră aveți ocazia să discutați această problemă împreună cu Uh, comisar Heidegger săptămâna trecută în cursul vizitei domniei sale la Strasbourg. Aș dori acum să mă refer la problemele punctuale evocate în întrebarea orală. În primul rând, în consultările noastre, în documentul de pe urma consultărilor de anul trecut, am inclus o valoare pentru nisipurile bituminoase. Aș dori să subliniez că această valoare provine de la o sursă specifică de referință. Comisia nu a evo- și-a, evalua- și-a efectuat propria eva- evaluare a, pentru combustibilii bazați pe nisipuri bituminoase, pentru că nu a făcut parte din studiul rezultat din cercetarea comună uh, comandată de comisie mm, și uh, care va fi va folosi pentru revizuirea directivei privind fuelurilor, fă, mă scuzați, combustibili combustibilii, și suntem conștienți că există valori diferite în funcție de diferite organisme care efectuează analize și, bine, noi le vom analiza și le vom uh, lua la cunoștință în detaliu. În, uh, în acest moment dezvoltăm încă metodologia. Sigur, procesul nu a fost finalizat și până acum n-am ajuns la o concluzie în legătură cu forma finală a propunerii noastre. În consecință, nu pot astăzi să vă ofer uh, un document final. Acesta uh, referi, referindu-se la nisipuri bituminoase sau alte surse de energie, dar vă pot asigura Comisia va analiza toate opțiunile pe care le are la dispoziție și va elabora o propunere uh, echilibrată până în final. De asemenea, uh, există o întrebare referitoare la ținta de 6%. Sigur că uh, ne așteptăm ca multe procente din cele 6% să provină din uh, folosirea pe scară mai largă a biocombustibililor și uh, cu resurse regenerabile de energie, de asemenea. Și dacă s-ar face uh, progrese, uh, respectiv ar crește cifra de importuri de combustibil bazat pe nisipuri bituminoase în, în Europa, asta ar însemna, ceea ce nu se întâmplă în prezent, asta ar însemna ca furnizorii de combustibil să acționeze pentru a reduce intensitatea producerii gazelor cu efect de seră și pentru a respecta această cifră, această țintă de 6%. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Am aici înscris pe listă, în primul rând Chris Davis, în al doilea rând Criton Arsenis și Eh, domnul Eckhart. Dacă, cineva, dacă altcineva dorește să mai ia cuvântul, Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, comisia ne-a spus că nu ne poate răspunde la întrebare și că analiza lor încă nu s-a încheiat. Nu, e un răspuns foarte convingător, dar e binevenit pentru că ne arată că uh, putem să influențăm acțiunile lor, că ei se gândesc la acest lucru și că încă nu s-a luat o decizie poate că întâlnirea cu, comisar, cu comisarul de săptămâna trecută și-a avut uh, valoarea în a influența în mod politic această problemă, pentru că, sigur, comisia știe că s-au făcut o fel de declarații că este sub influența lobby-ului guvernului canadian și a lui Shell să reducă ținta originală propusă în proiectul de document și s-a făcut o referire la valori valoarea propusă în, docu- în proiectul de document care vine dintr-o anumită sursă. Am aici o notă spunând că s-au făcut peste 12 studii de către guvernul canadian și de către Shell și media uh, ar pune valoare de 160 de grame pe nisipurile bituminoase. Comisia îmi propune 170 de grame în, în proiect. Da, aș putea fi de acord și cu această cifră pentru că este asemănătoare, dar nu s-a dat un răspuns precis până acum de către Comisie. Problema fundamentală e una foarte clară, cred eu, și anume că obiectivul acestei legi este să reducă emisiile de dioxid de carbon from tar sand. Și dacă se obține până la urmă combustibil din nisipuri bituminoase, vor spori uh, emisiile de CO2 din producția. Acest, atunci uh, beneficiul acestei legi este redus. Sunt convins că și Comisia este de această părere și doresc doar să spun că eu consider uh, Sper că Comisia se va mai gândi la această problemă și va recunoaște că există uh, o opinie politică în Comisia noastră și în Parlament, conform căreia vrem să ne asigurăm că legea acordă o valoare acestor nisipuri bituminoase și dacă Comisia vine cu o propunere de comitologie care nu ia în considerare acest lucru, atunci riscă Mm, respingerea întregii uh, legi, deci uh, în ansamblul ei. Și mă bucură, după cum spuneam, faptul că doamna comisar se gândește la această problemă și așteptăm uh, rezultatul negocierilor în curs. Mulțumesc și acum domnul Criton Arsenis are cuvântul. German. I would agree very much with, uh... Mulțumesc. Sunt de acord cu comentariile lui Chris Davis I understand that there is, um, uh, the, the commission feels an... Uh, comisia nu este sigură în legătură cu data la care se va obține un rezultat. Asta s-a întâmplat și cu biocombustibile și de aceea uh, s-a introdus o abordare hibridă de către Comisie. Ar fi mai bine să alegem o valoare mai mare, dar pentru că dacă nu companiile ar dovedi contrariu și în același timp ne-ar oferi date contradictorii. Bine, Comisia are cunoștințele necesare, experiența necesară. Eu mă gândeam dacă este o, încă o discuție deschisă, se pare, pe problema asta și mă întrebam dacă s-a discutat și o abordare hibridă. În același timp, dacă ei se gândesc Uh, un factor pentru nisipuri bituminoase uh, vor lua în continuare și schimbările solului. Mă întreb dacă vor lua în considerare acest factor și planurile de a spori exporturile uh, știm că există. Dziękuję. Pan Bas Eichhout. Jako ostatni... Mulțumesc acum domnul Eichhout. Și apoi am mai cerut cuvântul și doamna Linda McCavan. For his uh, answers, well, his answers that, that... Mulțumesc lui Philip Owen pentru răspunsul său. Răspunsul este că încă nu ne puteți da toate răspunsurile, dar este și ăsta un răspuns. Mă, mă voi referi la Uh, echilibru de care ați vorbit între precizie și povara administrativă. Dar dacă puneți așa problema, toți putem fi de acord că sigur trebuie găsit acest echilibru, dar nu înțeleg ce înseamnă în acest caz povara administrativă, pentru că dacă ne uităm la unele studii care existe, există deja, acestea ne dau un semnal în legătură cu factorul emisiilor de dioxid de carbon. Atunci, dacă se mai adaugă o valoare la un întreg tabel care există deja, uh, unde avem o mulțime de valori pentru țiței, pentru gaze naturale, uh, transformate în combustibili lichizi și așa mai departe. Dacă mai adăugăm o valoare, nu cred că se sporește povara administrativă pentru comisie, poate pentru companiile producătoare. Dar ne amintim ce am făcut cu directiva uh, combustibililor regenerabile, cu kilometri întregi de anexe, pe, sigur, uh, pentru, in, cu multe valori și apoi, dacă mai adăugăm o valoare și pentru industria care folosește combustibil fosil, e, cred că nu le-am răutățit foarte mult situația, pentru că știm că și ei operează cu multe valori. Poate că industria petrolieră semnalează că nu știu ce valori se obțin din nisipurile bituminoase, dar asta, acest lucru nu e adevărat pentru că dacă intri în, ace, intri în uh, producerea de uh, <clears throat> combustibil din nisipurile bituminoase, și-au ajustat, și-au adaptat deja rafinerile, deci ei știu exact cât obțin și cât plătesc. Uh, e astfel încât e ușor ca ei să știe exact și care este factorul emisiilor de dioxid de carbon. Deci, da, suntem de acord cu Comisia, trebuie găsit un uh, echilibru corect, dar nu cred că adăugăm o, valo- o povară suplimentară pentru companii reprezentantul Comisiei a spus că până acum importurile de asemenea combustibil nu sunt atât de importante. Da, dar dacă vedem rezervele actuale ale lui Shell, 25% e combustibil din uh, nisipuri bituminoase, deci un sfert. Deci și pe viitor combustibilul obținut din nisipuri bituminoase va fi important. Deci dacă dorim să obținem reducere de, de emisii de dioxid de carbon, trebuie să avem această valoare pentru combustibilul din nisipuri bituminoase. Nu vom îngreuna viața companiilor. Deci, sunt uh, mulțumit cu ce a spus uh, reprezentantul Comisiei, dar sper că peste câteva săptămâni să avem un nou uh, tabel cu valoare adăugată pentru combustibilul obținut din nisipuri bituminoase pentru că scopul nostru final și scopul directiv este să reducem emisiile de dioxid de carbon. Mulțumesc și acum doamna McCammon. Um, Mulțumesc. Nu vreau să spun decât către comisie că Înaintea întâlnirii cu, comisie, cu comisia, cu comisarul, am auzit din partea comisiei că nu s-a putut face nimica în legătură cu nisipurile bituminoase și acum văd că a rămas o întrebare deschisă și încă se mai lucrează la ea. Înțeleg că lucrurile nu s-au terminat, nu avem nicio explicație bună de ce cifrele inițiale au dispărut între anul trecut și anul acesta. Acum auzim că dumneavoastră analizați problema. Nu vrem să transmitem un mesaj politic către exterior uh, că vrem ca nisipurile bituminoase să fie o sursă importantă de petrol. Vreau să știu dacă Comisia, în cazul în care este serioasă în legătură cu combaterea obiectivelor de mediu, cu atingerea obiectivelor de mediu, atunci poate ar fi bine să facă și ea același lucru. Noi ne-am bucurat însă să auzim de continuarea acestui dosar din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Dorește Comisia, eventual, să ia cuvântul în final? Thank you for your Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. S-au pus, într-adevăr, una sau două întrebări uh, în comentariile care s-au făcut. În primul rând, abordarea hibridă și biocombustibilii. Aceasta, cu siguranță, a fost un document care a făcut obiectul consultării, dar nu s-a găsit niciun acord și de aceea nu am continuat cu acest dosar. Statele membre și actorii implicați erau mult mai bucuroși să aibă o cale deschisă, simplă și practică de implementare decât ceea ce s-ar fi putut obține. Situația din Canada nu poate fi aplicată la ceea ce se întâmplă acum în Europa. Nu știu dacă da, s-a calculat emisiile de dioxid de carbon, dacă sunt mari sau nu sunt mari. În orice caz, eu am am discutat despre acest aspect cu Canada. Faptul că am putea să alegem o valoare standard ar îngreuna sarcina administrativă pentru că aprovizionatorii, deci furnizorii cu combustibil vor trebui să aibă doar o cifră de referință și nu vor avea practic de administrat tot, tot lanțul administrativ. Să vă spun până acum care au fost pașii pe care i-am făcut și care este rezultatul de până acum. Iată de ce am păstrat așadar o valoare, o singură valoare care îmi cer scuze, este o valoare adăugată, așadar o simplificare. Suntem conștienți de faptul că există o rezervă foarte mare de petrol în Canada și trebuie să vedem cum va decurge fluxul comercial. Însă informațiile pe care le avem acum din partea Agenției Internaționale pentru Energie ne arată că nu vor veni uh, resurse suplimentare de acolo către Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum încheiem dezbaterea și acest punct de pe ordinea de zi. Ne vom întâlni pe 13 iulie la Bruxelles de la ora 15 la 18.30 și pe 14 iulie tot la Bruxelles